domnului Pirco Ruhonen Lerner și a hotărât în unanimitate să valideze mandatul său începând din 27 aprilie 2015. Vă propun deci să validăm acest mandat. Există obiecții? Mandatul a fost adoptat și validat. Am primit de la grupul ECR cererea de constituirea unui Uh, comisii parlamentare, nu, unei schimbări în comisie parlamentară. Această nouă nominalizare va avea loc în, uh, se va regăsi în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu există nicio observație până la adoptarea procesului verbal, această nominalizare este validată. La cererea grupului ECR, uh, Comisia pentru Dezvoltare Regională, domnul Cezac îl va